Dear colleagues, um, I'm conscious that there are not many people present, but the... Dragi colegi, îmi dau seama că nu toată lumea este prezentă, dar cei care sunt prezenți aici, cei trei care ați venit aici, așteptați deja cu multă răbdare de ceva timp. Așa că vom începe întâlnirea de astăzi. Bună ziua tuturor și vom începe cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Întâlnirea, ședința extraordinară, care era punctul 11, a trebuit să fie amânată. Colegii cred că au fost deja informați, deci dacă nu sunt obiecții față de această ordine de zi modificată, se consideră adoptată. La punctul 2, profilul lingvistic, interpretarea în croată și în limba irlandeză, din păcate, nu sunt disponibile astăzi. În al doilea rând, în legătură cu documentele de lucru, vreau să vă reamintesc că la întâlnirea din 15 decembrie anul trecut, coordonatorii au hotărât să se pună capăt um, a procedurii de uh, listare și distribuirea documentelor pe hârtie la întâlnirile noastre. La întâlnirea de pe 5 octombrie s-a hotărât ca întâlnirea de documentele de lucru să fie disponibile doar la cererea uh, expresă dacă este nevoie. Deci, altfel, toate documentele de lucru vor fi disponibile doar online prin aplicația e-meeting. Aceasta pentru a clarifica ce se întâmplă cu documentele de lucru. Și vă dați seama că motivele sunt clare. Al treilea punct, vă reamintesc că vom avea un vot electronic și vă rog să fiți pregătiți cu cartela de vot pentru astăzi la orele 17.30. Dragi colegi, începem acum cu punctul al treilea al ordinii de zi. Este vorba de uh, propunerea de decizie a Consiliului de semnare din partea Uniunii Europene a Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea terorismului. Avem o prezentare din partea Comisiei și avem și o introducere pentru că Consiliul Europei a adoptat în luna mai un protocol adițional pentru Convenția de prevenire a terorismului care are legătură cu așa numiții luptători străini aceasta în urma rezoluției Consiliului de Securitate 2178 pe baza articolului 218 aliniatul 10 din Tratatul de Funcționare a UE se arată că Parlamentul va fi imediat și pe deplin informat în legătură cu toate, etape, toate etapele acestei proceduri. De aceea, la o întâlnire anterioară s-a discutat asupra unui punct important și anume care este diviziunea competențelor între UE și statele membre și cum va fi implementat acest protocol adițional în cadrul UE. Pe 18 septembrie, Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a semnării din partea UE a Convenției pentru prevenirea terorismului și protocolul asupra luptătorilor străini. Semnătura va fi făcută în curând. Iată deci o dezbatere la timp și aș vrea să dau acum cuvântul Comisiei pentru a pune la dispoziția membrilor informațiile actualizate în ceea ce privește revizuirea deciziei asupra terorismului. De asemenea, vă reamintesc că și Serviciul Juridic al Parlamentului va face o prezentare în ceea ce privește cele două decizii ale Consiliului. Deci voi da cuvântul Comisiei, Serviciului Juridic, președinției și după aceea membrilor. Ca un prim punct am să rog Comisia să facă prezentarea și după aceea uh, Serviciul Juridic. Comisia, vă rog. Domnul Lux, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-a acordat uh, cuvântul. Mă bucur să revin aici, în fața comisiei dumneavoastră, pentru a vă informa în legătură cu situația actualizată la acest dosar atât de important. Am făcut-o deja în luna aprilie, în iulie și iată, în ziua de astăzi, comisarul Avramopoulos va informa și în scris de mai multe ori, ultima oară tot în luna iulie. Deci, așa cum ați spus și dumneavoastră, La jumătatea lunii iunie am avut două decizii ale Consiliului pentru această semnare, pentru protocolul adițional asupra luptătorilor străini și de atunci până acum au avut loc mai multe discuții de natură tehnică cu ajutorul președinției luxemburgheze care a facilitat discuțiile în iulie și în luna septembrie și întrebările cheie au fost nu neapărat cele legate de conținut, pentru că la acestea cred că nu e nevoie să revin. A fost prezentarea făcută cu ultima ocazie, ci e vorba aici mai degrabă de competențe. Este o chestiune instituțională pentru că Comisia consideră că uh, Convenția 196, adoptată în 2005 și care a intrat în vigoare în 2017, există uh, acolo un mix de competențe cu prevederi uh, diferite și există aici o problemă de competențe, nu neapărat de convenție, ci mai degrabă care are legătură cu protocolul adițional. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să semneze întâi convenția pentru ca după aceea să semneze protocolul adițional și după aceea să ratifice acest protocol care acum este în suspans și care depinde practic de semnarea convenției. Noi considerăm că din punctul de vedere al conținutului, această incriminare a unor cinci infracțiuni, pentru că aceasta reprezintă principala tema acestui protocol adițional, sunt de competența exclusivă a UE. Pentru că uh, perioada de tranziție, așa cum se arată în tratatul de la Lisabona, s-a terminat și Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, are competențe externe pe care le-a exercitat deja la nivel intern și noi considerăm că acesta este cazul. Atât în 2002 cât și în 2008 am adoptat decizia cadru sub fostul pilon al treilea, făcând același lucru, definind terorismul, deci oferind jurisdicție la nivelul UE printr-o definiție comună și prin infracțiuni definite, definite comun. Avem și un achi comunitar în ceea ce privește schimbul de informații uh, între autoritățile de poliție și cooperarea polițienească. Deci, iată, am avut legislație pe această temă și avem un achi comunitar în acest domeniu. Iată de ce considerăm că acest protocol, care este foarte uh, succint, depinde de competențele exclusive ale UE și cu reguli europene care se aplică. Aceasta ne-a dus la dezbateri îndelungi cu statele membre, unele nu sunt de acord cu această interpretare și, după cum vă reamintiți, la jumătatea lunii septembrie Consiliul a adoptat două uh, proiecte de decizii cu amendamente la care ne-am opus printr-o declarație, arătând că acest protocol adițional va fi semnat de UE, pentru că e vorba de competențele sale și uh, statele membre vor semna în numele propriilor lor competențe. Noi n-am fost de acord cu această interpretare, dar iată care este situația actuală. Deci, uh, pe 22, săptămâna aceasta, după cum a spus și dumneavoastră, protocolul va fi deschis uh, spre semnare. Semnăturile reprezentantul președinției luxemburgheze, și vă rog să mă corectați dacă greșesc, Ministerul, ministrul de interne va uh, participa și, de asemenea, din partea comisiei, deci va fi vorba de o cosemnare a protocolului adițional. Nu suntem convinși că aceasta respectă neapărat prevederile tratatului. Și pentru a răspunde la ultima întrebare, ce ne așteaptă după aceasta, mai avem trei etape importante. Considerăm că este important ca acest protocol să fie transpus la nivel european. Acest protocol adițional care este al Consiliului Europei. Transpunerea trebuie făcută în mod armonizat în legislația UE prin modificarea deciziei cadru care a fost modificată ultima oară în 2008. Aceasta probabil că Uh, va, se va face sub forma unei directive în conformitate cu articolul 83.1 al tratatului, pentru că noi considerăm că acesta este singurul temei uh, juridic uh, posibil pentru această situație, și anume pentru a defini infracțiunile la nivel european. Aceasta ar fi o primă etapă, transpunerea și modificarea instrumentelor legislative existente. În al doilea rând, va trebui să avem o nouă decizie a Consiliului pentru încheierea acestui protocol adițional, uh, respectiv semnare și ratificare. Pentru că semnarea nu înseamnă în mod automat și obligații legale uh, din punctul de vedere al semnării acestui protocol. Atunci când semnezi, îți exprimi voința politică de a ratifica și de a aplica acea decizie, respectiv protocolul, și ții angajamentul să nu faci nimic care ar intra în contradicție cu scopul acestuia. Semnarea reprezintă o etapă preliminare în vederea ratificării, dar de fapt doar prin ratificarea unui anumit număr de state membre ale Consiliului Europei acest protocol va intra cu adevărat în vigoare. Deci iată care este situația. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum am să dau cuvântul serviciului juridic pentru a ne face prezentarea în legătură cu aceste decizii despre care am fost informați. Vă rog. The Council Mulțumesc, domnule președinte. După cum am auzit, protocolul adițional cu privire la Convenția Consiliului Europei despre prevenirea terorismului va fi în curând gata de semnare, ratificare. În conformitate cu Convenția de la Viena cu privire la tratatele internaționale, se prevede ca un tratat uh, este, în momentul în care este de, considerat ca autentic și definitiv, semnătura cade sub incidența aliniatului 5 a articolului 218 al TFUE, în conformitate cu care rolul Parlamentului European este limitat. Pentru Consiliu, apoi, revine sarcinea să autorizeze semnarea de către uh, Uniunea Europeană a unui acord. Însă trebuie să mai spun că în conformitate cu aliniatul 10 al acelui așa articol, Parlamentul European trebuie să fie informat imediat și automat de toate evoluțiile acestei proceduri. Curtea a subliniat în legătură cu acest punct că această nevoie de informare se stabilește pentru a vedea dacă Parlamentul European este în măsură să își exercite controlul democratic. Așadar, putem să vedem că și Curtea Europeană de Justiție consideră că această prevedere a informației obligatorii este foarte importantă. Este considerată, de fapt, o nevoie procedurală și încălcarea acesteia poate să ducă la caducitatea acestei măsuri. După cum a spus Curtea și citez, această regulă este expresia principiului democratic prin, pe care se bazează Uniunea Europeană. Aceasta în legătură cu semnarea protocolului, dar apoi un pas ulterior va fi încheierea acestuia, adică dându-i caracterul obligatoriu și dând caracter obligatoriu prevederilor din acesta. Iar în acest moment, din nou, Parlamentul European este necesar dacă acordul respectiv acoperă un domeniu care uh, este, cade sub incidența procedurii ordinare. Și aici devin, intervine baza juridică. Baza juridică a propunerii Comisiei pentru o decizie a Consiliului cu privire la semnarea protocolului este articolul 83 aliniatul 1 din TFUE. Sub acest temei juridic, Parlamentul European și Consiliul pot adopta reguli minime cu privire la definiția infracțiunilor teroriste sau infracțiunilor criminale. Aceste proceduri se aplică sub procedura ordinară. Aș trebui de asemenea să subliniez faptul că și Comisia consideră că domeniul protocolului de acțiune cade sub incidența competențelor externe ale Uniunii și vreau să vă dau o analiză personală a acestor probleme. În primul rând, câteva cuvinte despre conținutul acestui protocol. Protocolul conține cinci articole cu privire la definiția infracțiunilor penale și conține de asemenea și un articol despre schimbul de informații și altul despre condiții și clauze de salvgardare. Care este natura competenței Uniunii Europene în lumina acestui protocol? În conformitate cu articolul 3 aliniatul 2 TFUE, Uniunea Europeană are competențe exclusive pentru încheierea unui acord internațional atâta timp cât încheierea acestuia poate să afecteze regulile comune sau să schimbe domeniul de aplicabilitate al acestora. Curtea, atunci când a interpretat această prevedere, a subliniat următoarele. Există un risc ca regulile comune UE să fie afectate negativ de către angajamentele internaționale sau ca domeniul de aplicabilitate a acestor reguli să fie afectate dacă aceste angajamente internaționale atacă respectivele reguli comune. Dar um, constatarea aceasta nu ar însemna ca dreptul comunitar și angajamentele internaționale să se coincidă 100%. Curtea a spus uh, în mod constant că domeniul de aplicabilitate al regulilor uh, UE poate să fie afectat de astfel de angajamente dacă acestea se desfășoară într-un domeniu care este acoperit în mare parte de astfel de reguli iar uh, pe lângă aceasta statele membre nu pot să încheie astfel de angajamente în afara instituțiilor UE, chiar dacă nu există nicio contradicție evidentă între acele angajamente și regulile comune ale Uniunii. Cam atât despre jurisprudența Curții de Justiție. Aș vrea să vă amintesc de asemenea că mai multe instrumente UE acoperă deja acest domeniu. Am auzit de decizia cadru din 2002 despre combaterea terorismului, care a fost modificată în 2008, și în legătură cu prevederile protocolului cu privire la schimbul de informații, am putea de asemenea să mai menționăm și o decizie din 2005 a Consiliului cu privire la schimbul de informații și cooperarea în domeniul terorismului, în care există o decizie din 2006 de cooperare între autoritățile de implementare a legii și o decizie de cooperare transfrontalieră, așa numita decizie de la Prüm sau tratatul de la Prüm. În general, domeniul pe care îl acoperă acest protocol pare să fie acoperit în mare parte de legislația comunitară, aceasta fiind exact uh, necesarul uh, instrumentarului uh, juridic în acest caz. Acest protocol însă s-ar putea să schimbe și să determine natura aplicabilității acestor legi comune. Există câteva puncte importante în protocol. În primul rând, participarea sau asocierea la grupare în scop terorist o decizie în acest scop există, conține deja un articol uh, în legătură cu această incriminare. Apoi, formarea profesională pentru terorism, decizia cadru, care deja incriminează, de fapt, orice formă activă ale aceiași uh, leași infracțiuni, adică formarea, pregătirea pentru sau instruirea în scopuri teroriste și numărul 3, 4 sau 5, deplasarea în străinătate în scop terorist, sau uh, facilitarea deplasării în scopuri teroriste, aceste infracțiuni fac parte din faza de pregătire, de acțiuni de pregătitoare în acest sens, dar uh, se regăsesc de asemenea și altele precum uh, provocare, facilitare sau recrutare în scopul terorismului. Cu toate sunt uh, penale dacă, chiar dacă respectiva faptă nu ajunge să se comită. În plus, uh, incitarea la o infracțiune teroristă este de asemenea penalizată în cadrul acestei decizii. Este de aceea foarte probabil ca prevederile care sunt conținute în acest protocol să aibă potențialul să afecteze regulile comune ale Uniunii Europene sau să le modifice domeniul de aplicabilitate. Cred așadar în concluzie că adoptarea, aportarea pe care a ales-o Comisia este foarte bună, după părerea mea. Aș vrea să mai adaug în final că Comisia se gândește să își uh, actualizeze decizia cadru despre terorism, ceea ce este exact ceea ce a cerut Parlamentul European în rezoluția sa în, pentru măsurile antiteroriste care au fost adoptate în februarie. Și Parlamentul spune acolo, citez, uh, subliniază importanța de a combate orice formă de infracțiune criminală teroristă printr-o decizie cadru de combatere a terorismului în general. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și acum aș vrea să ascultăm opinia președinției Consiliului. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. După cum uh, ați amintit și dumneavoastră, dar și Comisia, Consiliul a fost uh, sesizat la jumătatea lui iunie de două propuneri de decizii din partea Consiliului care să autorizeze Uniunea să semneze Convenția Consiliului Europei, dar și protocolul adițional al acesteia. Acest dosar a fost tratat în prioritate de către președinția luxemburgheză a Consiliului. Am avut mai multe reuniuni în iulie și în septembrie pentru a permite Uniunii Europene de a semna într-un termen cât se poate de bun toate aceste instrumente foarte utile și pentru a nu întârzia în continuare lucrările care avansează foarte bine în cadrul Consiliului Europei pe această temă. Așadar, în final, Coreperul din 16 septembrie, dar și Consiliul din 18 septembrie au decis ca aceste două măsuri să fie adoptate. La același lucru este valabil și pentru decizia de semnătură a Convenției, pentru că nu a existat o adevărată contestare a naturii uh, extinderii acestei competențe. Au existat însă decizii suplimentare, mai ales între statele membre și Comisie, în ceea ce privește protocolul adițional. Consiliul a recunoscut că poate să fie afectate eventual regulile comune, mai ales decizia cadru de combatere a ter terorismului din 2004 2002, de fapt, așa cum a fost ea amendată, care a stabilit reguli comune în lupta împotriva terorismului. Decizia stabilește de asemenea și ca statele membre să își păstreze competența atâta timp cât uh, protocolul nu afectează sau alterează regulile comune. În ceea ce privește semnatura celor două, semnarea celor două instrumente, în conformitate cu practica uzuală, președinția Consiliului trebuie să desemneze semnatarii în numele Uniunii și aceasta, conform unei practici uzuale, ar fi trebuit să fie numită singura președinție în exercițiu a Consiliului, iar președinția luxemburgheză însă a decis să asocieze și Comisia la acest exercițiu și deci să desemneze, pe de o parte, ministrul luxemburghez al justiției, dar și o persoană pe care o numește Comisia, care este reprezentantul Comisiei și va semna împreună cu cel din urmă. Uniunea va semna așadar în această săptămână Convenția Consiliului Europei și protocolul adițional, iar în momentul în care această decizie va trece prin Coreper, președinția a verificat că și statele membre să aibă intenția să semneze acest protocol în ceea ce privește competența statelor membre și conform ultimelor informații de care dispunem, cam 12 state membre sunt deja gata să semneze acest protocol la Riga. Celelalte state membre au indicat însă intenția de a semna la o dată ulterioară. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc. Mai avem uh, un singur deputat care dorește să ia cuvântul, este doamna Invert. Uh, yes, Chair, that's actually quite remarkable that is only one... Da, domnule președinte, este remarcabil faptul că un singur deputat dorește să intervină. Foarte puțini colegi prezenți. Uh, atunci când discutăm o tematică care are un impact major asupra politicilor și legislației. Pentru că vorbim despre legislație penală, despre chestiuni care vor afecta drepturile fundamentale. Deci unde au rămas uh, cu toții? Discutăm în spatele ușilor închise ca și cum am vorbit despre măsuri administrative cum de e posibil așa ceva? De ce nu avem parte de o dezbatere democratică fundamentală? Am o serie întreagă de probleme cu Convenția în forma în care a existat și în care va exista în continuare, de asemenea și vis-a-vis -vis de procedură. Cred că antevorbitorii, în special Comisia, au abordat unele dintre aceste probleme. Și mai cred că este ridicol faptul că noi, ca Parlamentul European, acceptăm ca o astfel de legislație să fie adoptată într-un proces atât de opac. Este inacceptabil și nu este o chestiune care trebuie să se clarifice între serviciile juridice, ci o chestiune care afectează cetățenii europeni. De aceea, cred că ar trebui să solicităm mai multe explicații Cred că o situație în care Comisia și statele membre nu pot să cadă de acord cu privire la competențe și cine trebuie să semneze nu este acceptabil. În al doilea rând, pe fond, există niște prevederi cu o viziune destul de largă. Apar și elemente noi. Și am senzația din ce în ce mai mult că atunci când vorbim de măsuri uh, de contracarare a terorismului, ne referim la un singur segment de populație. Așadar, dacă vorbim de o infracțiune sau de un act terorist, depinde până la urmă de cine anume comite respectiva infracțiune. Vorbim despre incriminarea deplasărilor în scopuri teroriste. S-ar aplica acest lucru unui tip care achiziționez un bilet de tren sâmbătă după amiaza către Căln. Asta pentru că nu este de acord cu politica oficială de azil a proprii țări. Eu cred că este un atac asupra democrației. De ce se consideră o infracțiune atunci când ați o persoană bolnavă psihică comite o agresiune și de ce vorbim despre act terorism în alte situații. De asemenea, noțiunea luptătorilor străini a fost menționată aici pentru că, de regulă, oamenii despre care vorbim nu sunt uh, luptători străini, ci sunt cetățeni europeni. Așadar, de ce Uh, continuăm să folosim acest termen și în final, dacă nimeni nu nu-i pasă uh, în acest Parlament că e vorba despre legislație penală pe care negocierile sunt conduse de uh, funcționari, poate că ar trebui să ne gândim la acest lucru atunci când vorbim și de negocieri în ceea ce privește Turcia și statele și Rusia poate că ar trebui să ne temem să creăm astfel de prerogative pentru domnul Putin și domnul Erdogan. Președintele, dacă dorește și altcineva să mai intervină, atunci vom reveni la reprezentantul comisiei uh, dacă dorește să formuleze câteva concluzii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru observații și dați-mi faptul că sunt uh, funcționar. Permiteți-mi să spun că facem tot posibilul și așa cum uh, am explicat, aș dori totuși să clarific două aspecte. Procedura a fost într-adevăr uh, destul de grăbită, așa cum ați spus. Însă este o situație care nu a fost creată de noi, ci datorită unor evoluții de la nivel național. Așa cum vă explicasem, am avut de-a face cu un fel de lasagna, mai multe tranșe de inițiative legislative. Consiliul European a solicitat statelor membre și Comisiei să analizeze uh, lucrurile astea deja de acum un an jumate pentru a vedea dacă e nevoie de noi măsuri, dacă ar fi proporțional și așa mai departe, deci uh, așa numitul test triplu T. În plus, pentru a da posibilitatea procurorilor noștri, dar și judecătorilor noștri să aibă un instrument adecvat pentru a aborda acești luptători uh, teroriști străini. Apoi, în septembrie anul trecut, a, a avut loc rezoluția Consiliului de Securitate ONU. Apoi, după Jalie 2, Comisia a decis să preia această temă. Deci noi, funcționarii publici, ne-am regăsit într-o situație inconfortabilă de a negocia atât la Strasburg și a încerca să ne susținem valorile în timp ce uh, negociam și aici la Bruxelles un mandat. Pentru că, în mod normal, mai întâi obținem un mandat, după care negociem în baza mandatului. Dat fiind uh, faptul că am fost sub presiunea timpului, a trebuit să facem ambele lucruri în același timp. Cred că rezultatul este unul destul de satisfăcător, pentru că prețul absenței noastre ar fi însemnat să acordăm un spațiu mai amplu unor țări care nu împărtășesc valorile noastre. Și am fost utili în negocierea fiecărei prevederi, inclusiv în ceea ce privește articolul 8 cu privire la uh, garanții și drepturile omului. În ceea ce privește opacitatea procedurii, aici îmi permit cu respect să nu fiu de acord. E a treia oară când vin aici între timp uh, comisarul uh, meu a adresat în două rânduri o adresă acestei comisii. Am încercat să explicăm lucrurile pe cât putem mai bine, pe cât putem mai bine, unde ne aflăm în momentul de față, care este situația, care este tematica pe fond. Pentru că în baza tratatului, Parlamentul va putea să își dea acordul formal înainte de ratificare. Deci, nu am încercat uh, doar să uh, stimulăm dialogul în cursul procesului, ci întregul proces a avut loc în baza articolului 218 din tratat. Doriți să reveniți, doamnă Intevez? Vă rog foarte pe scurt. Da, nu am nimic împotriva dumneavoastră personal, nu face decât să vă reprezentați instituția, doar că avem idei complet diferite în ceea ce privește democrația. Ideea mea despre democrație nu înseamnă că dumneavoastră negociați și apoi veniți să ne informați ce ați negociat și apoi ne spuneți să semnăm acolo unde este linia punctată. Problema este că uh, legislația penală trebuie să aibă loc prin dezbatere publică, respectiv uh, într-o discuție transmisă pe internet văd că lumea este întoarsă pe dos, pentru că și funcționari publici cu cel mai bune intenții trebuie, vin aici și îmi spun că trebuie să semnez ceva ce au negociat ieri. În acest sens, domnule președinte, aș dori să vă întreb ceva, pentru că sigur putem uh, discuta despre aceste lucruri uh, timp îndelungat. Putem avea divergențe pe fond, dar aici este și o chestiune care ține de proces. Avem un comisar, chiar și un vicepreședinte al Comisiei, care nu răspunde doar de drepturile fundamentale, ci și de o mai bună legiferare. Eu cred că avem de face aici cu un exemplu de uh, legiferare îngrozitoare. Mă întreb când anume a fost domnul Timmermans în fața comisiei noastre și uh, cred că a sosit momentul să vină în comisia noastră și să ne răspundă cum anume este posibil ca un astfel de proces să se uh, realizeze într-o asemenea manieră. Cred că e momentul să vină fața noastră să ne dea explicații. V-aș fi recunoscătoare dacă ați putea să-l invitați în numele acestei comisii. Mi-a luat... Vreți să reveniți încă o dată la observațiile doamnei Intveld, înainte să uh, formulez eu concluziile? Mulțumesc, domnule președinte. Da, nu am să mă lungesc prea mult. Vreau să spun că, într-adevăr, la acest dosar, procedura a fost rapidă, în special la nivelul negocierii protocolului adițional la Consiliul Europei la Strasburg. Tocmai de aceea uh, Uniunea Europeană a fost uh, luată pe picior greșit, uh, mai mult chiar statele membre care erau implicate în acest proces deja și chiar la negocierea propriu-zisă, unde negocierea a funcționat foarte bine cu Comisia Europeană. Deci sper ca până la urmă procedura să fi fost bună și validă Uh, nu doar pentru statele membre care au avut sarcina principală a negocierii, ținând cont de felul în care s-a derulat aceasta și toată responsabilitatea democratică la nivelul statelor membre și a procedurilor aplicate. Acum, din punctul de vedere al procedurii de după negociere, deci atunci când negocierile s-au încheiat la Strasburg și a început uh, munca în ceea ce privește semnarea, la această etapă am urmat procedurile obișnuite și și în acest caz era vorba doar de definirea ă, termenilor deciziei de semnare și nu de redezbaterea conținutului protocolului, pentru că acestea se făcuseră deja la Consiliul Europei la Strasburg. Mulțumesc. Ok. Um... Bun. Iată că am reușit să finalizăm această discuție. Dar în concluzie, dacă îmi permiteți, procesul de o mai bună legiferare mă interesează și pe mine foarte mult și a dorit să le reamintesc colegilor că am avut uh, discuții la nivel înalt și în această dimineață cu privire la măsuri împotriva radicalizării și a terorismului și cred că am venit cu câteva contribuții foarte echilibrate, dar și în ceea ce privește returnarea și legiferarea pe această temă, care este foarte sensibilă și necesită transparență de plină, pentru că sunt de acord că e nevoie de transparență și control. Poate că la momentul ratificării vom putea desemna un raportor din partea Parlamentului pentru a analiza lucrurile mai în detaliu și, de asemenea, în ceea ce privește pe domnul Timmermans, a trecut ceva timp de când a fost aici și am putea discuta și problema mai bunei legiferări și voi încerca, de asemenea, să cădem de acord cu coordonatorii pentru a vedea cum putem stabili o întâlnire cu domnul Timmermans. În ceea ce privește prezența, este primul punct de pe ordinea de zi. Colegii poate că analizează singur uh, cât de importante sunt anumite chestiuni pentru ei însă și în orice caz doresc să mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru participare. Și trecem acum la punctul 5 care se uh, referă la Europol, prezentarea situației uh, negocierilor în trialog, inclusiv în ceea ce privește chestiunea <clears throat> unității de transmitere a sesizorilor de, pe internet. Raportor este domnul Diaz de Mera, căruia aș dori să-i dau uh, cuvântul imediat pentru a susține prezentarea dânsului, în special în ceea ce privește această unitate de transmitere a ssz pe internet, care știu că este o chestiune foarte interesantă. Domnule Diaz de Mera, aveți cuvântul. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să informez colegii din comisie în legătură cu stadiul actual al negocierilor cu celelalte două instituții, respectiv Comisia și Consiliul. Vom vorbi de asemenea, oarecum monografic, și despre acest departament al notificărilor uh, în legătură cu conținuturile de pe internet. Vreau să vă informez că am avut uh, trei trialoguri formale, uh, trei sub președinția italiană, trei sub președinția letonă și două sub președinția luxemburgheză. De asemenea, am avut opt întâlniri la nivel tehnic care au fost foarte eficiente. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la toate aceste întâlniri. Am cooperat, bineînțeles, cu raportorii din umbră, am reușit să facem progrese și s-ar putea spune că mai avem șapte puncte de negociat. Unul din aceste șapte puncte se referă tocmai, dar doar parțial, la uh, controlul parlamentar. E vorba de articolul 53 uh, și, de asemenea, cel de numire a directorului executiv, articolul 56. Al treilea obiectiv ar fi acela de a ajunge la un acord referitor la uh, acordurile de cooperare existente, articolul 31, al patrulea obiectiv, reprezentantul grupului comun uh, al controlului parlamentar uh, la Consiliul de Administrație, articolele 13, 17 și 18 și al cincilea punct, chestiuni personale, articolul 32, Comitetul Executiv, articolul 21-22 și, în sfârșit, uh, uh, scopurile activității de prelucrare a datelor, articolul 24. Iată care era uh, poziția mea și rămâne așa în continuare. Doream să încheiem aceste negocieri înaintea lunii decembrie, deci înainte sfârșitul lunii decembrie, mai bine zis. Lucrurile mergeau foarte bine, dar a apărut uh, o chestiune extraordinară care uh, ne-a adus în situația de astăzi. Se referă la acest departament special pentru notificările pe internet. Și am să vă spun ce s-a întâmplat. Uh, la începutul anului, în urma atentatelor teroriste, Uniunea Europeană consideră că e nevoie de o dezbatere profundă asupra problematicii terorismului și extremismului violent, o abordare integrală, incluzând aici și înființarea în cadrul Europol a unei unități de luptă împotriva terorismului și în cadrul acestui centru Uh, să existe acest departament uh, pentru notificările pe internet. Aceasta se întâmplă la 1 iulie. Și am să vă ofer și alte informații documentare. Chiar aici, uh, la sediul Parlamentului, în rezoluția din 11 februarie, am hotărât următoarele. <coughs> În rezoluție arătam cu îngrijorare faptul că internetul se utilizează din ce în ce mai mult și comunicările de pe internet sunt utilizate de organizațiile teroriste pentru a comunica între ele, pentru a planifica atacuri și pentru a face propagandă. Iată ce spuneam uh, în rezoluția noastră. Și mai adăugam următoarele. Trebuie să se lucreze cu guvernele, cu unitățile de aplicare a legii și cu societatea civilă pentru a lupta împotriva acestei probleme și pentru a garanta principiile generale ale libertății de exprimare și a dreptului la viață privată în orice situație. Parlamentul European mai spunea și următoarele susținea înființarea unei platforme europene de luptă împotriva terorismului în cadrul Europol pentru a maximiza capacitățile operaționale, tehnice și de schimburi de informații uh, de inteligență. Doamnelor și domnilor, iată ce a spus Parlamentul. Acum am să vă spun și cum s-a pronunțat Consiliul. La declarația comună de la Riga, ministrii de justiție și de interne pe 12 martie au stabilit că la 1 iulie 2015 să se înființeze un departament de notificări a conținuturilor pe internet pentru a reduce acest volum în creștere a materialului terorist disponibil pe internet, care este accesibil foarte ușor pe internet. Și acum am să trec la comisie, cea de-a treia instituție prezentă. În agenda europeană pentru securitate care a fost lansată în luna aprilie de către Comisie se face referință la înființarea acestui centru european de luptă împotriva terorismului în cadrul Europol. Și în cadrul acestui centru se vorbea despre acest departament de notificări. Acest departament va ține cont de experiența Europol și a statelor membre pentru a acționa în calitate de centru de cunoștințe la nivel tehnic UE ajutând statele membre pentru identificarea și eliminarea conținuturilor online uh, de natură extremistă sau teroristă în cooperare cu partenerii existenți în industria respectivă. Și acum am să vă spun uh, și uh, ce a apărut aici din propria mea inițiativă. Publicitatea teroristă se bazează pe trei criterii, rapiditate, agilitate și rezistență pentru a vedea cât de repede se transmit uh, conținuturile. Uh, ne dăm seama de acest lucru în uh, filmul cântecului jihadist Saril Aksahadil, care a apărut în mai 2014, când acest cântec a obținut 58.000 și peste 58.000 de vizite în 24 de ore, 32.000 de tweet-uri tot în, într-o zi o medie de 8.000 de astfel de tweet-uri în primele 8 ore de când a apărut pe internet. Și acum, în ceea ce privește agilitatea uh, felului în care se deplasează conținutul de pe o platformă pe alta, astfel încât uh, conținutul să nu poată fi detectat și utilizarea mai multor platforme de internet pentru a evita eliminarea sa. Și acum, în ultimul rând, și după aceea voi lăsa loc uh, Consiliului și Comisiei pentru a se pronunța, aș vrea să vă spun că din cauza acestor cauze extraordinare, președinția luxemburgheză mi-a propus să abordăm această chestiune la trialogul din septembrie pentru prima oară raportorii din umbră și eu însă am avut foarte multe îndoieli în legătură cu această problematică. Iată de ce la cererea expresă din partea grupului socialist, cu uh, susținerea mea, am organizat uh, această întâlnire monografică, ca să spun așa, cerând, uh, bineînțeles, uh, undă verde din partea președinției noastre. Grupul socialist dorea și eu eram de acord cu acest lucru că această chestiune atât de importantă trebuie abordată în cadrul Comisiei Libe. Așa că vă mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea pe care ne-ați oferit-o, pentru că ați acceptat propunerea venită din partea grupului meu și din partea mea, bineînțeles. Domnule președinte, aș dori ca celelalte două instituții care sunt prezente astăzi aici să ne prezinte în detaliu conținutul acestei propuneri a Departamentului uh, Special pentru Notificări pe Internet. Eu susțin înființarea unei astfel de unități, unei astfel de departament, dar cred că Consiliul ar trebui să regândească felul în care a abordat această propunere. Ar trebui să avem o abordare mai simplificată, pentru a avea certitudine juridică pentru Europol pentru a putea acționa, dar într-un astfel de regulament nu cred că ar trebui să introducem o propunere legislativă așa dintr-o dată uh, atât de complicată când ea s-ar putea face în mod generic, oferind Europolului acea certitudine juridică necesară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, este o chestiune foarte delicată și tocmai de aceea este important să o dezbatem aici uh, la comisie. Și are legătură cu ce spunea doamna Hindveld mai devreme. Uh, acest departament, această unitate pentru notificări uh, ale conținuturilor pe internet, funcția sa este într-adevăr foarte delicată, tocmai din cauza faptului că reproducerile ulterioare ale acestor conținuturi duc la rezultate foarte complexe. Înainte de a trece la colegii Comisiei, aș oferi uh, cuvântul Comisiei și Consiliului din partea președinției. Mulțumesc, domnule președinte, uh, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vă prezint uh, pe scurt aspectele importante în ceea ce privește această unitate de uh, trimiteri de pe internet. În primul rând, uh, contextul în care s-a creat, în al doilea rând, uh, temeiul juridic și, în al treilea rând, lipsa temeiului juridic în uh, proiectul regulamentului pentru Europol la ora actuală. În ceea ce privește motivul prezentării acestei unități, aș vrea să vă reamintesc, așa cum a spus-o de altfel și raportorul, că în urma atacurilor teroriste din ianuarie 2015 la Paris, Consiliul European a cerut Europolului să dezvolte uh, capacități uh, de acțiune pe internet pentru a face față acestei probleme a utilizării internetului pentru promovarea terorismului și a extremismului cu violență. În contextul crizei migrației, pe lângă uh, acțiunile contrateroriste specifice, Consiliul de pe 23 aprilie 2015 a cerut și utilizarea Europolului pentru a detecta și a elimina conținutul de pe internet care este utilizat de traficanți pentru a atrage refugiați. Parlamentul și Comisia și-au exprimat uh, o poziție asemănătoare în ceea ce privește nevoia de a utiliza Europolul pentru a reduce nivelul impactului acțiunilor teroriste și de propagandă pe internet. În rezoluția din 11 februarie 2015, în ceea ce privește măsurile de luptă împotriva terorismului, Parlamentul European arăta că răspândirea propagandei teroriste este facilitată de utilizarea internetului și a mijloacelor de socializare și că e nevoie de o luptă împotriva acestei probleme prin crearea unor capacități de lupte la nivel european. Parlamentul European și-a exprimat susținerea pentru crearea unei platforme de luptă împotriva terorismului în cadrul Europolului. În comunicarea Comisiei în ceea ce privește Agenda Europeană pentru Securitate, această unitate a fost și ea menționată în cadrul eforturilor crescute de luptă împotriva terorismului și de prevenirea radicalizării. Comisia a sugerat că această unitate la nivel european trebuie înființată în cadrul Europol până în iulie 2015, bazându-se pe experiența Europolului și a statelor membre, transformându o într-un centru de expertiză, pentru ca statele membre să fie ajutate pentru a identifica și a elimina conținutul extremist online în cooperare cu ceilalți parteneri. Cele trei instituții Parlamentul, Comisia și Consiliul și-au exprimat dorința să întărească capacitatea Uniunii Europene în lupta împotriva conținuturilor ilegale de pe internet. Pe această bază, Europolul uh, și-a dezvoltat uh, punctele focale și le-a transformat în unitate de notificări pe internet de la, încep, de la începutul lunii iulie anul acesta. Există o fază pilot de șase luni de zile care va duce mai departe la o capacitate operațională începând cu 1 ianuarie 2016, urmată de o capacitate operațională de plină începând cu 1 iulie 2016. Și aceasta în conformitate cu apelul făcut de Consiliu în luna martie. Rolurile sunt următoarele. Coordonarea conținuturilor teroriste și de extremism violent online, alături de partenerii existenți. Susținerea și realizarea de notificări rapide, în mod eficient, în cooperare cu industria respectivă. Susținerea autorităților competente pentru a oferi analize strategice și analize operaționale și acțiuni în calitate de centre de excelență european în ceea ce privește al doilea punct, temeiul juridic actual pentru funcționarea acestei unități. În principal, ne bazăm pe articolul 5 alineatul 2 din decizia Consiliului asupra Europolului, care arată că sarcina Europolului include și oferirea susținerii către statele membre pentru analiza și colectarea de informații de pe internet pentru a ajuta la identificarea activităților teroriste, pentru a vedea felul în care internetul facilitează sau ajută la desăvârșirea acestor acțiuni. De asemenea, articolul 24, liniuță 4 din decizia Consiliului, arată că Europolul poate interveni imediat pentru prelucrarea datelor, inclusiv a datelor de natură personală, în funcție de sursele publice disponibile, cum ar fi, de exemplu, uh, rețelele de socializare sau internetul, conform uh, datelor de protecție a datelor personale, bineînțeles. Pe această bază, activitățile actuale sunt realizate alături de companiile implicate în acest sector și statele membre susțin această unitate numind puncte de contact la nivel național. Activitățile de notificare nu reprezintă un act obligatoriu. Deciziile legate de implementarea notificărilor se realizează în mod voluntar de către uh, serviciile online oferite. Din luna iulie, Uniunea Europeană a realizat 500 de notificări și 90% au fost de succes, au dus la eliminarea acelui conținut online de către uh, serviciul de internet respectiv. De asemenea, organismul de supervizare comun a făcut uh, și inspecții speciale și este mulțumit cu felul în care s-au implementat aceste proceduri și nu a prezentat nicio îngrijorare în legătură cu această activitate. La ora actuală, doar trei state membre au o astfel de unitate la nivel național care identifică conținutul legat de terorism sau extremism. De aceea, activitatea la nivelul UE este atât de valoroasă pentru statele membre pentru că ea își aduce contribuția la lupta împotriva reducerii uh, impactului unor astfel de conținuturi. Totuși, și ajung la ultimul comentariu, Proiectul de regulament al Europolului nu prevede o astfel de sarcină pentru Europol, care să fie în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 al actualei decizii a Consiliului. Mai mult decât atât, articolul 32 în ceea ce privește schimburile de informații cu caracter personal uh, oferă excepții pentru uh, persoanele private. De aceea, este important să remarcăm că în acest context datele personale se referă în special la date publice disponibile, de exemplu profilurile personale sau alte linkuri personale. Deci, chiar dacă Europolul ar trebui să interacționeze în mod direct cu diverse companii private din sectori pentru a elimina aceste conținuturi, Regulamentul actual al Europol nu oferă în mod explicit posibilitatea ca Europolul să facă această notificare, ba chiar și mai mult interzice Europolului să transmită aceste date personale către părți private. Există și câteva excepții în proiectul de regulament, dar care nu se potrivesc cu uh, scopurile uh, pentru această unitate specială. Aceasta înseamnă că sarcina care i-a fost atribuită Europolului nu poate fi realizată în conformitate cu actualul regulament decât dacă acesta va fi modificat în consecință. Iată de ce, pentru a ne asigura că această unitate va funcționa în mod eficient și pentru a oferi certitudine juridică în proiectul de regulament al Europolului, în ceea ce privește funcționarea acestei unități, noi considerăm că este necesar, în primul rând, să includem o sarcină specifică pentru Europol în acest proiect de regulament pentru a lupta împotriva uh, crimelor realizate pe internet și pentru a permite aceste notificări. În al doilea rând, trebuie să adăugăm o excepție permițând Europolului ca în contextul acestei unități să realizeze transferuri de informații, inclusiv de date personale, în condiții și circunstanțe excepționale și către părțile private. Și aceasta pentru a asigura garanțiile necesare pentru protejarea datelor personale. De aceea este important să oferim următoarele garanții. În primul rând, notificarea sau transferul de date personale în contextul UE, în această unitate, va fi posibil doar atunci când este absolut necesar și când se îndeplinesc și alte condiții suplimentare. Iată de ce președinția propune să se includă noi prevederi la articolul 32, la 1C, unde se arată că transferul va fi absolut necesar pentru uh, realizarea sarcinilor acestei unități și, mai mult decât atât, că transferul se referă la cazuri individuale și specifice, ceea ce înseamnă că procedura se aplică în funcție de fiecare caz, și că drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei respective nu sunt încălcate. Doar dacă aceste condiții stricte sunt îndeplinite, doar atunci Europolul va putea transfera date personale către părți private. În al doilea rând, Biroul de protecție a datelor personale la nivel european va trebui să primească informații suplimentare în legătură cu procedura de notificare pe internet. Sper că aceasta să clarifice situația și sperăm să ne susțineți pentru a modifica proiectul de regulament al Europol, astfel încât această unitate să funcționeze în mod eficient pe viitor și să devină operațională pe deplin, în conformitate cu noul regulament. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați ai Comisiei Libe, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Dragi colegi, uh, suntem în criză de timp. Uh, doream să intervină comisia și după aceea cei câțiva membri care doresc uh, să intervină în această dezbatere. După aceea vom reveni din nou la domnul Diaz de Mera. Deci din partea comisiei, Victoria Mici. Vă rog, foarte pe scurt, <coughs> nu succint, dar doar uh, succintă, așa, la obiect cu punctele importante, pentru a avea timp. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua, domnilor și domnilor. O să fac tot ce pot pentru ca să vorbesc foarte pe scurt și în același timp și foarte concis. Voi putea să fiu ajutată în acest lucru de faptul că domnul Diaz de Mera și președinția luxemburgheză au fost foarte clari în prezentarea pe care ne-a oferit-o până acum, prezentare a motivelor care au stat uh, la baza uh, acestei unități uh, IRU și au fost de asemenea foarte detaliați în ceea ce privește ideea care a stat în spatele acestei propuneri. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului raportor Diaz de Mera pentru că s-a referit la agenda europeană pentru securitate. Avem un element uh, de context pe care am dorit să-l adăugăm la ceea ce au spus vorbitorii dinainte și cred că este vorba de o chestiune importantă în acest context și este vorba mai precis de cea mai recentă rezoluție a Parlamentului European cu privire la agenda europeană de securitate. Este vorba de rezoluția din 9 iulie în care Parlamentul a elaborat uh, această unitate, IRU, și în care, se citează, este nevoie de măsuri mai curajoase pentru a combate radicalizarea pe internet și folosirea uh, paginilor internet radicalizate care încearcă să răspândească anumite ideologii în Europa. Parlamentul salută de asemenea și crearea unei unități de de, uh, legată de internet, IRU, pentru a putea înlătura conținutul uh, problematic de pe internet. Cred că vorbitorii anteriori au explicat deja foarte bine de ce o astfel de unitate este necesară și în ce măsură aceasta ar putea să funcționeze, astfel încât aș prefera să spun câteva aceste informații către companii, care companii iau deciziile, decizii subiective în cadrul companiei respective, pe lângă multe alte sute de decizii care se iau. Despre aceasta este vorba, deci sesizarea trebuie să se facă astfel, sigur, pe o bază cât se poate de obiectivă, dar după aceea companiile sunt cele care trebuie să acționeze. De aceea este o chestiune foarte sensibilă și foarte delicată. Sofie, te rog foarte pe scurt. Da, foarte, foarte pe scurt. Ai spus în răspunsul tău că vrei să lași pe raportor să răspundă, dar dacă înțeleg eu corect, această chestiune nu este inclusă în mandatul Parlamentului și nici în mandatul Consiliului de Negociere. Deci nu poate să fie introdusă nu raportorul sau raportorii din umbră sau negociatorii sunt cei care pot să decidă dacă nu s-ar include în uh, mandatul original. Dacă nu este mandatul original, nu negociatorii sunt cei care pot lua această decizie. Raportorul cred că ne-a făcut deja recomandările pe această temă. Haideți să-l întrebăm pe dânsul ce părere are, dacă credeți că trebuie să continuăm așa sau ce trebuie să se întâmple. Vă rog, domnule Diaz de Mera, să ne dați dumneavoastră părerea. A ver, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Da, drumul este cel pe care l-am început deja și, practic, e vorba aici de transparență și dezbatere în fața unei propuneri venite așa din senin și uh, care este inclusă în regulamentul pentru Europol în fața Parlamentului. Sofie, propunerea și ideea în sine ți se par a fi bune, însă spui că avem nevoie de o propunere concretă din partea Comisiei, dar eu am această propunere aici. Reprezentanții tuturor grupurilor politice în cadrul acestei dezbatere, raportorii din umbră, au această propunere cu um, articole concrete care trebuie modificate. Uh, pe care le-a explicat în uh, extenso Consiliul, deci n-am să revin acum aici. Deci propunerile concrete le avem aici și le cunosc foarte bine raportorii din umbră din toate grupurile politice. Practic, ce am făcut noi a fost să, să uh, considerăm că ideea lui Joseph din partea grupului socialist a fost una bună și anume să avem o dezbatere în comisie și tocmai asta facem acum aici și probabil că după această dezbatere vom avea altele și puteți participa la dezbaterile dintre raportorii din umbră. Veți fi bine primite de fiecare dată, dar propunerea există. Ceea ce am spus eu este că această propunere să fie mai concretă, mai precisă, nu atât de extinsă și să ofere certitudinea juridică necesară pentru Europol pentru ca acesta să acționeze în cele trei faze și în special în acea ultimă etapă definitivă, pentru că acum ne aflăm în faza operațională, vom trece după aceea la uh, ne aflăm, mă scuzați, spune oratorul, în faza pilot. Vom trece la următoarea fază, la începutul lui 2016 și în iulie 2016 vom trece la ultima etapă, cea completă. Dar oricum, Europolul are nevoie de toate instrumentele juridice, legale necesare pentru a acționa uh, bineînțeles uh, supuși fiind principiului legalității. Mulțumesc Consiliului și Comisiei și vom continua această dezbatere. Vă mulțumesc. Eh, Sophie, we have to move on. We have to... Sophie, trebuie să avansăm. Îmi pare rău, domnule președinte, trebuie să continuăm, sigur, dar mi se pare inacceptabil. Dacă avem o nouă propunere pe masă, foarte bine, e bine, dar nu este destul să avem aici o dezbatere deschisă și după aceea să spunem că aceasta este suficientă pentru a o include în mandatul de negocieri. În acest caz, ar trebui să avem un raport separat și o decizie în această comisie cu posibilitatea de a o amenda. Aceasta este cum funcționează democrația. Altfel, am putea să avem un nu la toate propunerile, pentru că nu putem să introducem acest tip de element uh, pe ușa din dos. Haideți totuși să fim serioși. Da. Cred că dacă vrem un dialog, o să-i mai dau cuvântul uh, domnului Diaz de Merea să vă ce spune pe această temă. Nadia chiar Da, Nimeni nu dorește să introducă o prunere pe ușa din, din dos. Uh, raportorii din umbră știu foarte bine acest lucru și raportorul principal dorește să existe transparență. Ce am spus eu aici este că uh, realizăm procedura legislativă ordinară, ceea ce putem face. Și în cadrul trialogurilor, dacă se prezintă o astfel de nuanță, o astfel de inițiativă nouă uh, referitoare la anumite articole, obligația uh, este de a prezenta această propunere. Ea a fost prezentată și tocmai pentru a fi transparenți doream să o dezbatem nu doar în cadrul trialogurilor, ci să o dezbatem în mod deschis aici în fața comisiei, așa cum se întâmplă cu orice proiect legislativ, că orice proiect legislativ de-a lungul uh, procesului de negociere este modificat, modificat din partea comisiei, din partea raportorului și din partea Consiliului. Iată, care este situația noastră astăzi la dezbaterea actuală. Nu e vorba aici de a introduce nimic pe ușa din spate, nu, eu sunt primul care aș interzice o astfel de introducere pe ușa din dos a unei chestiuni atât de importante. Deci dezbatere și transparență din partea mea. Trebuie totuși să tragem o linie aici, am înțeles că vreți să aveți o procedură corectă, dar totuși trebuie să continuăm îmi pare rău, domnule președinte, nu avem concluzie. Ce facem atunci cu această problemă? O să ne referim la această problemă așa cum a sugerat-o raportorul. Deci facem prin ușa din dos. Înțeleg foarte mult cu, cu uh, aprobul, aprobarea dumneavoastră și eu protestez aici formal. Haideți să continuăm, mergem la piața unică digitală și mulțumesc foarte mult colegilor care au participat la acest punct. Acum avem uh, din partea uh, raportorului pentru aviz, domnul Michael Boni, care ne va vorbi despre piața unică digitală. Aveți cuvântul, domnule Boni. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros să vă pot prezenta astăzi uh, avizul, proiectul de aviz al LIBE cu privire la raportul către un act unic pe piața unică digitală. Am subliniat că toate propunerile și inițiativele pe care le-am dezvoltat uh, în strategia pieței unice digitale trebuie să fie pregătite ținând cont de legislația în domeniul protecției datelor și uh, în armonie cu aceasta. Vreau să subliniez că protecția datelor este baza pentru orice formă de um, creștere a pieței unice digitale. Trebuie să creăm așadar un mediu pentru afaceri care să poată crește pe piața unică. Este foarte important pentru economia noastră să reușim acest lucru. Consider că noțiunea unui echilibru justificat este o chestiune pe care trebuie să o expunem și am încercat să dau o definiție în raportul meu. Eu nu spun că putem să lăsăm la o parte sau să facem un schimb între interesele economice și drepturile fundamentale, dar eu cred că atunci când drepturile fundamentale sunt garantate, trebuie să ne asigurăm că există posibilitatea de dezvoltare în domeniul digital. Am propus să se ceară crearea unui răspuns armonizat comun la, în fața amenințărilor cibersecurității. Cred că securitatea pe internet trebuie să fie văzută din trei puncte de vedere diferite Trebuie protejate rețelele și infrastructura critică, trebuie să permitem o bună implementare a legii pentru a combate criminalitatea pe internet și în același timp să punem la dispoziție toate datele necesare pentru a combate criminalitatea informatică pe net și offline. Cred că această criminalitate trebuie să fie considerată ca un element important care trebuie înlăturat pentru a avea o securitate în general. În primul rând trebuie ca rețeaua să fie securizată, crima, cibercriminalitatea trebuie să fie combătută și internetul nu trebuie să fie folosit pentru a facilita, uh, de exemplu, infracțiuni în viața de zi cu zi. În ceea ce privește conținuturile ilegale și problema legată de acestea, am subliniat că trebuie să fie luate măsuri care să fie în concordanță cu dreptul fundamental la libertatea de exprimare și de informare. Însă, la LIBE, noi uh, ne referim la conținuturi ilegale care sunt, de exemplu, o infracțiune în domeniul cibernetic, de exemplu, pornografia. Deci trebuie să permitem nu numai autorităților care aplică legea să-și facă datoria, dar și un alt aspect foarte important, și anume cel legat de educație și de creșterea conștientizării la toți actorii implicați. Fiind că economia care este ghidată după date este esențială pentru economia în general în Europa, trebuie să fim conștienți din nou de necesitatea de a putea să dezvoltăm uh, împreună cu protecția datelor această economie. Cred că trebuie găsit un echilibru și este foarte important și cer de aceea să se îmbunătățească conștientizarea rolului datelor și a împărțirii și a partajării datelor într-o economie și de a clarifica rolului și re regulile de pro proprietate a datelor. Și eu cer așadar să existe o promovare a acestor măsuri pentru că ele vor permite așadar includerea măsurilor respective în tehnologia nouă. În timp ce tehnologia se dezvoltă, noi suntem mai asigurați și datele sunt protejate. Aș vrea să subliniez în acest aviz de asemenea și că orice informație procesată în cadrul soluțiilor de interoperabilitate trebuie să fie în conformitate cu legislația de protecție a datelor și uh, standardele comune care se creează aici trebuie să includă atât protecția datelor cât și siguranța. Standardele de siguranță trebuie să fie și ele incluse în orice soluție care țin de e-guvernanță sau de democrație participativă. Același uh, propunere pe care am făcut-o este legată de cooperarea cu țările terțe în cadrul acestei strategii. Eu consider că trebuie să ne uităm mai cu atenție la aceste aspecte și să fim mai atenți la protecția datelor și la principiile de priv- sferă privată în cooperarea cu țările terțe, mai ales ținând cont de uh, hotărârea curții Safe Harbor și uh, dezbaterea pe care am lansat-o pe această temă de curând. La o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna trecută am discutat să, uh, să continuăm această lucrări și amendamentele în engleză au fost deja redactate. Noi dorim ca aceste amendamente uh, să fie foarte aproape de cele ale Comisiei de Fond ITRE și IMCO. Dacă lucrăm în engleză, ne, aceasta ne va permite să lucrăm mai repede și uh, astfel avizul nostru va fi inclus în raportul final. Aceasta este important mai ales la punctele la care nu avem competențe exclusive la capitolele, de exemplu, pe tema interoperabilității, e-guvernării și cooperării cu țările terțe. Termenul pentru depunerea amendamentelor, vreau să vă amintesc, este luni 26 uh, octombrie la ora 12 la prânz. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boni. Într-adevăr, un dosar foarte important în Parlament și uh, avem uh, aviz în conformitate cu regula 53 și 54. Unul dintre raportorii din umbră, domnul Kirkhope, dorește să ia cuvântul. Vă rog frumos, două minute maxim. Vă rog. I'll be very quick. Da, domnule președinte, foarte succint din partea mea. Intervenție fără microfon. pressed it again. Can you hear me now? Am să încerc din nou. Mă auziți acum? Se întrerupe. Iată că mi-a mirosit timpul. S-a <laughs> stins din nou microfonul. Poate vă mutați la alt microfon. Dacă funcționează acum, sunt bine. Vreau doar să spun că îl susținem pe domnul Bun și eforturile pe care le-a făcut. E vorba despre un dosar uh, imens, uh, foarte cuprinzător, muncă importantă, pentru că, până la urmă, include absolut toate aspectele pe care le analizăm noi, de fapt, în acest Parlament și care vor fi afectate de acest dosar. ne am petrecut destul de mult timp cu acest dosar și mă bucur echilibrul găsit uh, de domnul Boni între uh, libertățile civile și nevoia de inovare, astfel încât toate întreprinderile, dar și oamenii din Europa să fie în siguranță, dar să poată și concura în lume. Avem nevoie de resurse pentru a crea mai multe locuri de muncă în Europa și pe viitor de pe urma inovării uh, întreprinderilor europene și acest lucru ne va ajuta. Și de asemenea mă bucură faptul că dosarul se apleacă și asupra unor teme importante, analizând modul în care inovarea și tehnologia ar, ar trebui să fie mai accesibile pentru persoane cu dizabilități și de asemenea <clears throat> în ceea ce privește protejarea copiilor uh, în detrimentul abuzurilor la adresa acestora criminalitatea cibernetică, din păcate, a devenit o chestiune prioritară a modului în care trebuie să analizăm uh, uh, inovarea și a uh, implementării acesteia. Deci avem nevoie de măsuri concrete și puternice în acest sens. Avem nevoie de un nou cadru de protecție a datelor, avem un nou, nevoie de un nou acord de tip Safe Haven, și în ceea ce privește standardele internaționale, noi, în Europa, cred că ar trebui să ne asumăm calitatea de lider în acest sens, dând curs acestei abordări. Așa cum spunea și domnul Boni, cred că putem să profităm de avantaje și să ne asigurăm că Europa va rămâne în top pentru a ne proteja companiile prin oferindu-le uh, oportunități. Mulțumesc, domnul Coeliu. Mulțumesc, domnule președinte președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi domnului Bunii pentru eforturile făcute. Sunt de acord uh, cu raportorul. Aș dori să adaug patru comentarii. În primul rând, pentru a sublinia drepturile fundamentale. Drepturile fundamentale reprezintă unul, una din marile provocări în această era nouă pentru Europa. Este crucial să le protejeze, ținând însă cont de faptul că și protecția datelor și uh, sfera privată sunt cruciale pentru a relansa economia. În al doilea rând, ele nu trebuie privite doar uh, găsindu-și aplicare doar interiorul granițelor noastre. Lumea digitală este din fără granițe și trebuie să ținem cont de acest lucru. Pe măsură ce încercăm să ne dezvoltăm propria piață unică, trebuie să colaborăm cu partenerii noștri, în principal Statele Unite ale um, Americii și aici trebuie să ținem cont de recenta decizie a CEJ în ceea ce privește Safe Harbor. Va trebui să ne gândim și din ce în ce mai mult la securitatea datelor noastre personale, a rețelelor noastre pentru că și multe din infracțiunile vechi sunt potențate de internet. De aceea e necesară conștientizarea cetățenilor noștri. Mai multe instrumente uh, sunt necesare pentru a contracara uh, radicalizarea pe internet. Și de asemenea, trebuie nu doar să raționalizăm uh, uh, interacțiunea între guverne și întreprinderi, această e-guvernanță poate contribui la o mai bună funcționare a democrațiilor, la urma urmei. Așadar, domnule președinte, aș dori să spun că acest aviz uh, are mari calități <coughs> și, dacă voi putea, uh, voi uh, veni și eu cu câteva amendamente. Mulțumesc tuturor. Termen de depunere amendamentelor este 26 octombrie. Am să rog Comisia să vină doar cu o intervenție foarte scurtă, doamna Carolyn Ross, nu? Este altcineva? Da. Din partea comisiei doar uh, o observație foarte subcintă, faptul că ne aflăm uh, în negocierile de trialog pe această temă. Președintele, da, un dosar extrem de important Așa cum au arătat și vorbitorii. Mulțumesc încă o dată, domnule Boni. Mai doriți să adăugați ceva pe final? Doar să vă mulțumesc. În această seară vom mai avea și o scurtă reuniune a raportorilor din umbră. Am avut o colaborare bună până acum. Aștept uh, cu interes uh, părerile lor pentru ca și noi, ca Comisie Libe, să putem să ne formulăm avizul pentru a ne aduce contribuția la strategia digitală pentru Europa. Da, mulțumesc. Dar trebuie să vedem uh, ce amendamente mai pot fi aduse. Următorul punct, dragi colegi, se referă la punctul 7 este vorba de o abordare olistă uh, la adresa migrației. o raportoare sunt uh, Roberta Mezzola și Cașețiu Chienge. Sunt prezente amândouă. Dacă introducere, e vorba de discutarea ultimului document de lucru Uh, care își propune să abordeze traficul de migranți și exploatarea muncii acestora. Avem nevoie de abordare listă la adresa uh, migrației și uh, ambele raportoare își vor prezenta părerile. Avem un calendar destul de strâns. 18 octombrie a fost de asemenea ziua uh, Uh, european împotriva traficului de persoane. Am să dau acum cuvântul celor două coraportoare, doamne Chiange, aveți cuvântul pentru început. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acest document a fost elaborat împreună cu colega mea, de aceea Multe dintre punctele la care mă voi referi vor fi tratate și de colega mea, plecând și de la partea care, pe care am aprofundat-o eu pentru a ne aduce contribuția fiecare dintre noi. Voi pleca de la uh, ceea ce s-ar putea numi avantajele și am detaliat acest lucru și în conținutul documentului. De asemenea, vrem să spun că conceptul pe care l-am prezentat aici este uh, fructul unei medieri și recunosc că nu e întotdeauna ușor să ajungi la un acord, însă până la urmă a avut câștig de cauză logica compromisului. Voi începe printr-o consider printr-un considerent. Este un uh, document care se va transforma în raport din proprie inițiativă. Totuși, anumite um, chestiuni care sunt abordate în acest document se referă la activitățile de căutare și de salvare, precum și la alternativele legale la migrație, care au mai fost uh, abordate și în alte documente de lucru, deci uh, se repetă. Ceea ce privește acum structura documentului și îmi cer scuze pentru ceea ce am spus deja inițial. Uh, dorim să subliniez anumite chestiuni importante, însă sunt sigură că și colega mea va reuși să le uh, puncteze de asemenea. Am insistat asupra diferenței între trafic și exploatare a muncii. Însă deseori termenii nu sunt folosiți în mod corect. Pentru clarificare ar trebui să ne concentrăm și asupra consecințelor pe care aceste acțiuni le au în dreptul penal. Un element fundamental și pe care l-am subliniat este acela că aceste acte sunt acte criminale care trebuie sancționate. În ceea ce privește însă uh, traficul, am identificat șapte sectoare de intervenție în care Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să se concentreze pentru a găsi soluțiile și răspunsurile adecvate. În primul rând, rolul agențiilor, în special în procesul de anchetă, a schimbului și analizei informațiilor. În al doilea rând, recunoaștem importanța operațiunii Sofia, care a intrat deja în faza sa operativă și pe lângă mandatul său care se uh, referă la um, <clears throat> combaterea uh, traficului pe mare, ar trebui să concentreze și asupra salvării vieții migranților. În al treilea rând, am luat notă și de campaniile de informare a Comisiei care sunt în curs și în anumite țări din Africa și propunem o analiză a funcționării acestor campanii și a rezultatelor obținute înainte de a ne pronunța cu privire la demararea altor inițiative de sensibilizare. În ceea ce privește cauzele profunde ale fenomenului de migrație, am subliniat faptul că măsurile de prevenție nu sunt eficace pentru a gestiona sau a limita fenomenul de migrație. Totuși, această parte nu a fost detaliată, pentru că mai există un document specific de lucru care se uh, dedică acestei teme. În ceea ce privește strategia, pe lângă sensibilitățile noastre, am spus că orice politică de repatriere ar trebui să se facă cu respectarea drepturilor fundamentale ale emigranților, după o analiză individuală a fiecarei cereri de azil și în conformitate cu dispozițiile în vigoare. Ne-am mai concentrat apoi și asupra cooperării cu țările de origine și de tranzit și am invitat toate țările să subscrie Convenția Națiunilor Unite cu privire la criminalitatea organizată transnațională. Am solicitat uh, mai multe răspunsuri uh, din punct de vedere al legislației penale pentru a face diferența între exploatarea muncii și facilitarea acesteia. De aceea considerăm că exploatarea muncii emigranților este un ciclu vicios care trebuie combătut prin toate mijloacele de autoritățile naționale în interiorul unui cadru juridic uh, definit la nivel european. Prin urmare, pentru noi este vorba despre un document foarte important, însă Trebuie să spun că nu a fost ușor să ajungem la un acord pentru că am plecat și despre, de pe poziții foarte diverse. Documentul este sigur supus dezbaterii tuturor. Uh, vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, Cecil. She, Mrs. Mitchell is on the way, so I'll take Doamna Metola e pe drum. Îi voi da cuvântul când uh, sosește, însă vreau să continuăm dezbaterea pentru că uh, nu mai prea avem timp. Aș dori să invit pe raportorii din umbră să intervine cu rugămintea să fiți cât mai succinți, uh, dragi colegi, pentru că nu avem timp decât până la 5 jumate. Începem cu doamna Stevens. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Kinghe pentru acest raport uh, detaliat. A fost uh, o muncă dificilă. Um, mie nu mi-a parvenit documentul de lucru decât acum 5 minute, deci uh, e foarte greu să lucrez acum cu documentul și să formulez o opinie. E greu să funcționăm în această manieră, nu este o, un mod de lucru foarte serios. Știu că ați muncit din greu la elaborarea acestui document, însă eu mă găsesc în situația de a nu vă putea da un răspuns aici. De aceea v-aș ruga să creați o manieră de lucru care să ne permită să lucrăm și noi mai eficient. Am să mai intervin um, și după ce va vorbi doamna Metzola. În orice caz, uh, faptul că ne-a parvenit atât de uh, târziu acest document de lucru ne, ne mulțumește. Mulțumesc. Uh, Roberta, uh, dacă ți-ai tras sufletul, poți să intervii dacă dorești. Da, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, am fost în altă reuniune unde prezentam alt document. Permiteți-mi să încep prin a mă referi la întrebările Helgăi, care sunt foarte pertinente. În orice caz, a fost un document foarte dificil pe care a trebuit să-l negociem. A și durat mult. Și, practic, uh, am negociat până acum o jumătate de oră, întrebați și pe consilierii noștri, asta este realitatea. <laughs> Cecil și cu mine am uh, încercat să găsim uh, un numitor comun și aș dori să îi mulțumesc și dânsei pentru eforturile făcute în acest sens. Este un raport extrem de dificil și va fi și în continuare. Există opinii foarte divergente pe toate capitolele. Și pentru a găsi o linie cu care ne putem prezenta amândouă în fața grupurilor noastre, va fi destul de greu. Am să parcurg documentul foarte rapid, știu că a făcut-o și Cecil, dar cred că merită să punctez uh, încă o dată anumite teme. Am împărțit documentul în anumite subcapitole în care examinăm teme diferite. Înțelegem că propunerea Comisiei de a crea așa numitele zone de hotspot, chiar dacă denumirea este una ciudată, propunerea este una bună și Parlamentul dorește să fie în continuare informat. În ceea ce privește rolul agențiilor Frontex, Europol și Eurojust, Acestea trebuie să coopereze, însă trebuie să beneficieze și de toate resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile pe care li le uh, atribuim. De asemenea, uh, trebuie să susținem și operațiunea Sofia în Mediterană, pentru că acest lucru va duce și la uh, limitarea anumitor rețele criminale, dar trebuie să subliniem de fiecare dată că salvarea vieților omenești uh, este primordială. În ceea ce privește campaniile de informare, înțelegem care sunt limitările și va trebui să vedem cât sunt eficace. În orice caz, uh, atunci când este vorba de informații, trebuie să vedem și ce criterii se folosesc atunci când este vorba de obținerea statutului de protecție în Uniunea Europeană, pentru că astfel de informații s-ar putea să convingă pe anumiți migranți să nu se mai deplaseze sau să nu încerce să vină în Europa. O analiză independentă trebuie făcută uh, ca parte a creierii unui sistem de azil comun. Însă principiul că fiecare persoană are dreptul la o examinare uh, individuală a cererii este o chestiune cheie pentru noi. De asemenea, am analizat și propunerea Comisiei în ceea ce privește țările de origine sigure, instrumente important pentru facilitarea, celor, uh, facilitarea returnării celor care nu au dreptul la protecție. În ceea ce privește refuzul uh, de intrare, uh, acest lucru nu contravine. Acest lucru nu corespunde legislației europene. În ceea ce privește cauzele migrației, prevenția nu este suficientă. Oamenii vor, o vor lua la drum în continuare, de aceea trebuie să cooperăm cu țările de origine. Trebuie să Colaborăm cu toate țările și de tranzit în combaterea traficului de persoane. Trebuie așadar să colaborăm cu aceste țări pentru a avea o strategie care să le permită persoanelor uh, care caută protecție să prezinte cereri și în aceste țări. Solicităm Uniunii Europene să fie selectivă în utilizarea agențiilor și să țină cont și de uh, cazierul lor, cu ghilimele de înitoare, a încălcării drepturilor omului. De asemenea, va trebui ca traficanții și călăuzele să fie aduse în fața legii pentru că organizații civile precum MOA să spun că cei care oferă ajutor umanitar celor nevoiași nu ar trebui să fie incriminați. Vrem ca și legislația să reflecte acest lucru. În final ne-am referit la exploatarea muncii migraților. În final, uh, avem o părere comună în ceea ce privește eradicarea exploatării muncii migranților și de aceea credem că abuzurile angajatorilor trebuie uh, investigate și simultan protejate și victimele. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze pentru faptul că documentul va parveni atât de târziu și sper că vom avea posibilitatea să aprofundăm această dezbatere astăzi sau în zilele următoare. Mulțumesc foarte mult, Roberta. Dragi colegi, în ceea ce privește lista de vorbitori, avem o listă lungă de raportori din umbră, listă lungă de raportori din umbră, dar nu neapărat prezenți. Următorul vorbitor, de fapt, este Ignațio Corao. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Documentul care a fost prezentat de către colegele noastre Kienge și Metzola a ajuns acum 20 uh, de minute, deci a fost obiectiv absolut imposibil să-l studiez sau să-l aprofundez în vreo manieră pentru ca să pot dezbate aici, însă cred că în aceste 20 de minute am putut să mă uit cât de cât peste el sunt destul de multe chestiuni pe care le-am discutat deja, știu că suntem de acord pe multe dintre ele. Pe unele mai dorim să le înțelegem mai bine, pentru că, de exemplu, poziția pozitivă total pe hotspoturilor este o poziție care trebuie înțeleasă mai bine, pentru că nu s-a înțeles încă foarte bine la ce servesc aceste hotspoturi dacă nu se schimbă legea fiind dat că am făcut o primă identificare, o face deja în centrurile care au fost, de exemplu, instalate în Italia. Noi am vizitat aceste centre de mai multe ori și deci acolo se face o primă înregistrare, iar apoi, în funcție de ceea ce se identifică acolo, um, în 48 de ore sau în 72 de ore după aceea trebuie să fie transmise datele acestea despre ei și cred că este un lucru imposibil. Sper că astfel vom depăși regulamentul Dublin 3. Cred că dacă am avea o procedură eficientă de redistribuire a refugiaților în cadrul statelor UE, poate că ar fi de înțeles că e nevoie de un mecanism pe bază de hotspot-uri ca să putem să identificăm, în primul rând, uh, migranții. Însă, momentan, nu există acest cadru normativ și de aceea e foarte dificil să înțelegem la ce vor servi în mod concret aceste centre. În ceea ce privește campania mediatică pentru prevenirea riscurilor uh, de fugă pe, calea mării, lucrurile sunt destul de uh, dubioase momentan. Am vorbit cu mai mulți migranți și am înțeles că cei care pleacă, până la urmă, fie merg pe mare, fie pe alte căi paralele, nimeni nu se va lăsa intimidat de um, câteva uh, riscuri de care se va vorbi în momentul în care vă încerca să îi convingă să nu mai meargă pe aceste căi. Deci cred că trebuie să ne gândim din această altă perspectivă, trebuie să încercăm să ne gândim la căi de acces legale și sigure, în primul rând. Și apoi, în acest context, este important ca acestea să fie cunoscute de către cei care iau decizii și care trebuie să ia aceste decizii de multe ori. Dar e bine să știm, în orice caz, care sunt aceste instrumente și pe care am putea să le punem la dispoziție. Vreau doar să vă spun că există o posibilitate pe care noi astăzi nu o exploatăm deloc și vreau să închei uh, vorbind despre cuvântul traficant. Vreau să mă refer uh, la felul în care este folosit acest cuvânt într-o manieră foarte greșită în italiană, pentru că, de exemplu, există două categorii și două infracțiuni legate de traficanți oricine este plătit pentru a, transmi, pentru a uh, călători cu persoane peste frontieră, pentru a le trece uh, peste frontieră, dar cu voința acestora și altele fără voința acestuia. În primul caz e trafic de migranți, uh, iar în al doilea e vorba de abuz, deci de trafic de persoane, pur și simplu, și nu de călăuze, practic, care îi trec pe aceștia peste graniță. Trebuie să vă amintesc însă și de protocolul de la Palermo, care este în continuare ignorat uh, în ceea ce privește drepturile omul, omului și dacă, dacă cineva dorește să își găsească o viață mai bună și vrea să plătească pentru acest lucru, nu putem condamna decât legea care permite așa ceva, nu persoana. Oricum, cred că avem ocazia, pe baza acestui dosar, să vedem această distinție și Cecil Kienge a făcut acest lucru la începutul discursului dumneaei. ei și sunt absolut de acord să repetăm o distinție mai clară a folosirii acestei uh, term- terminologii legate de traficanți. Mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult! Doamna Winder, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și antevorbitorii mei, recunosc că nu e ușor de analizat acest document. Știm însă cu toții despre ce este vorba și am câteva întrebări în legătură cu ce înseamnă aceste hotspot-uri, aceste puncte sensibile. Se vorbește despre uh, întrebarea dacă ar trebui să avem în Grecia astfel de puncte sensibile și ar trebui să fim în stare să identificăm uh, uh acești refugiați în câteva zile. E vorba aici de 160.000 de persoane, de 16.000 de persoane, mă scuzați, care vor trebui să fie relocați și o bună parte din cei care ajung acolo nu au niciun fel de documente valabile. Deci, practic, reușești să trimiți aceste persoane în Europa fără să poți să-i identifici. Vorbim și de acești 160.000 care vor fi uh, relocați în mod obligatoriu. Ce se întâmplă și din punct de vedere al regulamentului de la Dublin, pentru că va trebui să le permitem acestora să intre în Europa, de exemplu în Suedia. Ce se va întâmpla peste șase luni de zile? Vom crește aceste cote obligatorii? Iată întrebările pe care le-am. Mulțumesc. Nu știu dacă mai sunt și alți uh, colegi care doresc să facă comentarii pe marginea acestui document de lucru. Domnule Steven, doamna Stevens, vă rog, doriți să reveniți. Mulțumesc. A, și eu am avut câteva îndoieli care mi-au venit în minte când am analizat acest document. Mă refer la procesul de trimitere înapoi a acestor persoane. Știu că este o chestiune controversată, dar este un instrument util în ceea ce privește politica la frontierele externe ale Uniunii. Pentru că dacă toate persoanele interceptate sunt aduse în Europa, nu există niciun fel de descurajare, practic, acestui proces. Toată lumea va ști că oricum va intra în Europa, deci această respingere ar putea să-i facă să se gândească de două ori înainte de a migra. Deci respingerea ar putea fi un instrument legal de a descuraja migrația și este, pe de altă parte, un drept procedural al persoanelor interceptate să fie trimise înapoi în condiții demne, așa cum uh, arată acordurile europene în ceea ce privește drepturile omului. E datoria noastră să realizăm și astfel de respingeri, pentru că nu este vorba de o chestiune ilegală. Și în legătură cu campania de conștientizare în țările terțe, nu cred că aceasta ar fi o soluție miracol. Și s-ar putea să nu descurajeze refugiații în dorința lor de a imigra, însă este una din acțiunile posibile în cadrul acestei abordări globale pe care o avem și ar putea fi utilă pentru cei care se gândesc să emigreze în Europa, dar știu că ar putea fi refuzați dacă vin din motive economice. Aceasta ar transmite un mesaj, mesaj clar acestor potențial refugiați și anume faptul că migranții economici nu pot fi acceptați în Uniunea Europeană. Ar fi în același timp un instrument juridic pentru a descuraja migrația. Cred că este foarte important și nu cred că ar trebui să stabilim noi căi legale de migrație și noi mijloace de a ajunge în Europa. Cred că asta nu ar uh, îmbunătăți cu nimic situația față de presiunea migratorie cu care ne confruntăm acum, pentru că am ajuns deja la un nivel de saturație și există deja multe probleme cu refugiații. Oricum, bineînțeles, consider că acești refugiați au dreptul la protecție, dar trebuie să ne gândim și la țările terțe și felul în care acestea își pot rezolva problemele singure. Vorbim însă și de sărăcie și de migrația economică. Acesta este un lucru cu totul diferit și ar trebui ca cele două categorii să fie absolut separate în mintea noastră, pentru că nu putem rezolva toată sărăcia din lume sau toate problemele care există în țările terțe. Deci nu putem face tot ceea ce ne-am dorit să facem pentru ei. Bineînțeles că este vorba de un proces îndelungat aici, dar cred că câteva din aceste opțiuni sunt într-adevăr viabile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cărcăp, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Kirkos, mulțumesc că vorbi în greacă. Πολλές πλευρές o το θέμα. Mulțumesc pentru activitatea foarte bună pe care ați uh, depus-o aici. Eu aș dori, în primul rând, să vă vorbesc despre experiențele pe care le-am uh, făcut în, cu țările terțe, de exemplu cu uh, Turcia, pentru că noi ne dorim această colaborare deja de mai mult timp și se pare că a venit și momentul propice acum. Însă trebuie să ne fie foarte clar că uh, de fapt, în anumite domenii, precum uh, în uh, ceea ce privește granița din Marea Egee și ceea ce trebuie făcut acolo, există diferite opinii despre cum trebuie să acționăm. Una spune Frontexul și alții spun uh, ceea ce trebuie să facem noi. Trebuie însă pentru a putea combate activitatea de călăuză să găsim o soluție și pentru cei care au venit deja, pentru că cei care au ajuns deja în Turcia pot să ceară azil acolo. Pentru că altfel vor continua să intre pe mâinile călăuzelor și vor uh, avea riscul să ajungă iar pe băci care nu rezistă și să uh, naufragieze sau să fie salvați sau mai rău să moară. Mulțumesc oricum celor doi uh, raportori go back to the, uh, to... Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru toate aceste comentarii. Aș vrea și eu uh, ceva de spus. Sunt chestiuni foarte dificile. E vorba aici de traficanți, traficul cu persoane și migrația nereglementată. Este vorba de trei chestiuni foarte delicate greu de pus într-un singur document, așa că vreau să spun cât de mult uh, valorez ceea ce ați făcut dumneavoastră și, într-adevăr, cei doi raportori au spus că a fost destul de greu să ajungă la acest document de lucru. În legătură cu uh, exploatarea ilegală a uh, migranților uh, nereglementari, Într-adevăr, s-au făcut multe în acest domeniu și foarte pe scurt, era vorba aici de cooperarea uh, în ceea ce privește directiva pentru lucrătorii sezonieri și alte instrumente legislative care există deja și care trebuie utilizate. să spuneți aici că ar trebui să ne gândim la Parlamentul European la posibilitatea de revizuire a acestor instrumente legale pentru că ele nu reflectă nevoile existente în lumea de astăzi cu economia de piață circulară și presiunile existente. Vreau să mențineți această cerere în documentul de lucru și să lăsați ușa deschisă practic pentru o astfel de posibilă protecție pentru lucrătorii vulnerabili în aceste categorii. Astfel, restul documentului este foarte bun. Nu știu dacă mai sunt comentarii finale înainte de a da din nou cuvântul raportorilor. Doamna Cuvenghe, doriți să reveniți cu câteva comentarii finale și după aceea voi trece la doamna Mețola. Eh, grație. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc colegei mele, pentru că, după cum ați auzit înainte, nu a fost foarte ușil, ușor să intervenim, eh, mai ales eh, fiind dat că părerile de plecare au fost destul de diferite. Am auzit însă mai multe puncte de vedere la care mi se pare că merită să reacționez. În primul rând am vorbit despre raportul acesta care este de fapt un document de lucru. E vorba de un document de lucru, deci vreau să specific că nu este un raport. Hotspoturile pentru noi nu sunt soluția problemei. Am spus acest lucru chiar foarte clar înainte și uh, acesta este unul uh, din punctele cele mai importante la care am uh, insistat în acest text. Un alt punct pe care domnul Stevens l-a menționat înainte, cel al respingerilor, cred că respingerile nu trebuie să fie considerate împotriva, ca fiind împotriva dreptului internațional. Cred că e bine să clarificăm acest aspect uh, juridic în legătură cu respingerile. Iar pe alte puncte, eu cred că am reluat toate elementele importante, e vorba de un document de lucru și îmi pare foarte rău că calendarul a fost atât de strâns. Am încercat să introducem toate aceste elemente care să permită o reflexie, dar este un document la care trebuie să lucrăm cu toții. Mulțumesc! Thank you, Cecile. Roberta, do you have any concluding? Mulțumesc, Roberta. Ai comentarii finale? Da, foarte pe scurt, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru răbdarea de care au dat dovadă și pentru uh, felul în care au citit chiar acest document în timp ce avea loc dezbaterea. Și mulțumesc și Helgăi. În ceea ce privește contrabanda și traficul cu persoane. Și noi am consultat serviciul juridic pe această temă Însă, aș vrea să vă reamintesc că avem documentul în ceea ce privește rutele sigure și legale care se referă la această chestiune. Când vom avea versiunea finală a raportului, abia atunci ne vom asigura de coerența globală, în special la o chestiune atât de sensibilă precum aceasta. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc încă o dată celor uh, doi raportori care au explicat uh, mai mult decât bine dificultățile cu care s-au confruntat la acest document de lucru și pentru care a fost nevoie de atâtea eforturi. Uh, e vorba de o chestiune foarte dificilă și câțiva dintre noi ne-am ocupat de rapoarte pe teme similare. Știm cât de greu este să se ajungă la un consens, înțelegem acest lucru și colegii au nevoie de timp pentru a analiza situația și pentru a-și prezenta argumentele. Așa că mulțumesc și colegilor pentru răbdare și pentru dezbaterea pe care am avut-o. Iată, uh, documentul de lucru a fost mânat uh, în timpul dezbaterii și mulțumim și pentru contribuțiile pe care le-ați adus. Um, vom avea o pauză până când vor începe voturile la 17.30, pentru că nu toți colegii au sosit pentru a avea votul mai devreme, așa că sunt obligat să suspendăm practic ședința până la 17.30. Și vă rog să vă întoarceți aici la ora exactă și să aveți și cartela de vot cu dumneavoastră. Deci vom face o scurtă pauză. Mulțumesc! Colleagues, uh, begin to take your seats, please. We're going to vote um, on the dot at uh, 5.30. So please take... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom reîncepe la 5 și jumătate și nu dorim să întârziem. Colleagues, we're just waiting for the rapporteur, then we'll begin. Dragi colegi, așteptăm raportorul, după care vom începe. Okay, colleagues, the next point on our... Dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi este vorba de votul în ceea ce privește prevenirea radicalizării și uh, recrutarea uh, de teroriști. Doamna Dati este raportorul nostru. Dacă doriți să luați cuvântul, foarte pe scurt, doamna Dati, dacă nu, vom trece la vot. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă prezint scuzele mele pentru că s-a amânat uh, votul la acest raport. Aveam deja alte obligații cu celălalt mandat al meu, așa că mulțumesc uh, colegilor care au venit pentru vot astăzi. Aș vrea să mulțumesc uh, și grupurilor uh, politice pentru că um, am reușit să redactăm raportul foarte rapid, cu compromisuri de calitate. Am avut dezbateri, negocieri uh, cu o calitate excepțională, așa că vreau să mulțumesc lui Barbara, Anei și așa mai departe, tuturor reprezentanților grupurilor politice care au avut un angajament crescut la acest raport, un raport care se referă dincolo de diversele decalaje politice pentru că el ne reamintește flagelul reprezentat de terorism în ziua de astăzi, atentatele teroriste ale acestor așa numiți luptători teroriști străini, deci vreau să aduc mulțumirile mele în mod preliminar. Mulțumesc, doamna Dati. Dragi colegi, vreau să verific dacă toată lumea are cartela de vot. Am înțeles că doar un membru nu o are. Cei care nu au, oricum va trebui să trecem mai departe la vot. Vă rog să indicați votul dumneavoastră și vom începe imediat. S-a deschis votul, compromisul 1. S-a închis votul. Se adoptă. AFET 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă AFET 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul B. S-a deschis votul. Dragi colegi, avem un vot în plus din partea SID. Vă rog să retrageți acest vot. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 131. S-a închis votul. Acum s-a închis votul, mă scuzați. Se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul J, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 202. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 213. Nu, mă scuzați. Dacă toată lumea e de acord, atunci putem vota din nou la 212. Dacă sunteți de acord, să înțeleg că da, atunci votăm din nou la 212. În mod excepțional s-a deschis din nou votul. S-a închis votul. S-a închis votul acum se respinge. 213 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 214 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul K s-a deschis votul. S-a închis votul. Să adoptăm. Compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul M. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 244. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul N, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A, doua parte, a treia parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 267 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul O, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. adoptă. Aset 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 285, 286, 287 și 8 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. 289 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 291, nu, mă scuzați, spune președintele, 290 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 291. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 292. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 296. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 298, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 299. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 294. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 297. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul P. S-a deschis votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul Q. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă amendamentul 323. Să deschid votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 336 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 338 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 504. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul S. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cult 1. S-a deschis votul. și te a închis. Se respinge. Compromisul T s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Cult 5 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. Se adoptă. Cult 6. S-a deschis votul. S-a închis. Și se respinge. Cult 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cult 33. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Compromisul U s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul V. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Să deschid votul. Și s-a închis. Se adoptă. Compromisul W. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Compromisul X, prima parte, s-a deschis votul. Vote is closed. s Se adoptă partea a doua. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 403. S-a deschis votul. S-a închis. și se respinge. Se 405 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul Y s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă amendamentul 408. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul Z. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă amendamentul 431. Uh, S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Compromisul AA. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă amendamentul 447. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Compromisul AB, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cult 12 s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromisul AC s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul AD. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 468. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 469 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul a e prima parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul AF s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Compromisul AG s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Compromisul AH s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 402 s-a deschis votul. 502, îmi cer scuze, s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 505 s-a deschis votul. se închide și se adoptă. Compromisul AI, să deschis votul, s-a închis și se adoptă. AFET 18, să deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul AJ. AJ. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul AK. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Compromisul AL, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Amendment 540. Amendamentul 540. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Amendamentul 542 s-a deschis votul. S-a închis. Și se respinge. Compromisul AM s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. AFET 4 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă AFET 13. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă amendamentul 554. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul AN. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 565. S-a deschis votul. Closed. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 566. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Compromisul AO, să deschid votul, s-a închis și se adoptă. AFET 9 s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. AFET 10 s-a deschis votul. Se închide și se adoptă. Afet 11 s-a deschis votul. S-a închis. Afet 12 s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Compromisul A, P. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. AFET 15. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă. Compromisul AQ s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 592 s-a deschis votul. S-a închis și se respinge amendamentul 593. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 594 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul AR s-a deschis votul. închis. Se adoptă. Compromisul asă s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul AT s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul AU s-a deschis votul. închis. Se adoptă. Compromisul AV. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul AW. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea de-a doua parte. S-a deschis votul. închis. Se adoptă. Amendamentul 644 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 645 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 646 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 647. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul AX. S-a deschis votul. Îmi cer scuze, spune președintele. Mai avem amendamentul 648. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul AX s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 659 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 660 s-a deschis votul. ți a închis. Respins. 661. S-a deschis votul. ți a închis. Se adoptă. AF26. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. La trimitere amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11 și 12 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul A10 S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Să deschid votul. S-a închis. Se adoptă. 24. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul BA. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 46. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul BB. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul E. S-a deschis votul. ți a închis. Se adoptă. Amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul BC. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul BD. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul BE. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 87. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul BF. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul DG. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 107. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Amendamentul 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 111. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 113. S-a deschis. 112. Își cere scuze președintele. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 113. S-a deschis votul. închis, se adoptă. 114. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. În amendamentul 133 <coughs> s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 135 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și deci, acum votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi pentru, 7 împotrivă, 6 abține. Felicitări raportorului. Mulțumesc, dragi colegi, am ajuns la finalul sesiunii de vot.